să începem cu punctul 13 de pe ordinea de zi. Prezentarea raportului privind emisiunea Green Insula Azore, care a avut loc pe, între 2 și 5 noiembrie 2015. Cu ocazia acestei misiuni am văzut un exemplu particular de agricultură în de Azora. În special a fost vorba de sectorul produselor lactate, care este diferit în această regiune de față de restul Europei. Domnul Andrio, domnul Wojciechowski, domnul Des, domnul Ghizeca și domnul Viega s-au participat la această misiune împreună cu organizatorii, desigur. Secretariatul a pregătit un raport referitor la această misiune care v-a fost transmis și acum aș dori să dau cuvântul doamnei Ribeiro. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Os sunt încântată că putem să dezbatem în Comisia Agri raportul în aceste misiuni în Azore care explică marile probleme pe care, cu care se confruntă producătorii de lapte din Azore. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat la această misiune, în special uh, președintelui nostru, și domnul, uh, domnului uh, Des, care au făcut totul ca această misiune să aibă loc. Aș vrea de asemenea să mulțumesc în mod deosebit asistentului meu, celor din PPE și tuturor celor care au făcut posibil această misiune. Prezentându-vă acest uh, raport astăzi, uh, de fapt vă prezentăm uh, dificultățile cu care se confruntă regiunile ultraperiferice, pentru că în Azore, din cauza condițiilor climatice și geologice, situația periferic acestea nu există o altă alternativă. Producția de lapte este una de o calitate excelentă. Consecințele embargoului rus și uh, eliminarea cotelor pun sub semnul întrebării durabilitatea acestui sector fragil. Problema nu, reprezint, nu este una uh, economică, ci și o problemă socială, familială e vorba și de promovarea biodiversității, respectarea mediului în zonele periferice. E vorba de capacitatea de a uh, rezista și de a menține această cultură. Laptele curge în venele uh, azoreului. Trebuie să vedeți uh, vitele la pășuni. Deci, noi uh, vrem să fie menținută această producție în Azore. Vremea este grea pentru toată lumea, însă știm că unii vor reuși să iasă din criză rapid, dar acest lucru nu va fi ușor pentru Azore. Nu vrem discriminare pozitivă, nu acesta este scopul și obiectivul nostru. Vrem ca tratatele să fie Uh, respectate, în special al articolul 349 privind funcționarea Uniunii Europene, care prevede măsuri excepționale pentru regiunile ultraperiferice. Cu toate greutățile nu vom reuși uh, să uh, avem o egalitate a tuturor regiunilor însă accentul pe costurile de transport, de exploatare trebuie avut în vedere. Sper că această misiune va permite Comisiei Europene să adopte măsuri pe termen scurt pentru acest sector. Însă vă cer sprijinul pentru ca, în cazul programului specific agricultură pentru zonele periferice, uh, să uh, revedem uh, acest lucru până la sfârșitul anului 2017. O să vă aduc și câteva mostre de calitatea laptelui produs în Azore E vorba de o uh, industrie bazată pe cooperativele agricole. Mulțumesc! Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul domnului Santos, un punct de procedură. Domnul Sonemvici are cuvântul. Aș vrea să ridic în discuție această chestiune care a mai fost uh, ridicată în discuție. Însă uh, mă preocupă faptul că uh, reuniunile comisiilor Envi și comitii au loc în același timp. Membrii care fac parte din cele două comisii nu pot să fie în același timp la aceste ședințe și nu putem să urmărim lucrurile care sunt discutate în și după aia ajung uh, aici în uh, Comisia uh, Agri. Astăzi se discută în Comisia Envi EFTA, probleme legate de EFTA, care sunt de mare importanță și pentru noi. Deci vreau să vă rog, dacă și alții susțin această idee, să revizuiți această problemă să nu aibă loc concomitent uh, uh, ședințele acestor uh, două comisii. Mulțumesc. Domnul Santos are cuvântul. A fost un punct de procedură. Și urmează să luați cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am înțeles că e vorba de un punct de procedură. Am înțeles, domnule președinte. Și aș vrea să spun că vizita delegației în Azore a fost una importantă, nu numai pentru sectorul agricol al Azorelui, dar și pentru toți uh, deputații, pentru toate uh, persoanele care au participat la această reuniune. Vreau să mulțumesc în mod deosebit uh, Uh, colegei de la uh, SID care a însoțit această misiune și asistentei mele, mele Ana Camilo, care a participat la organizarea acestei misiuni. Aș vrea să mulțumesc și deputaților din Azore. Colegii au fost în contact direct și au văzut cu ochii lor realitatea agriculturii din Azore, așa cum a spus-o și doamna Sofia Ribero. Situația este uh, diferită de cea din Europa continentală. S-a pus accentul pe sectorul uh, lapte pentru că este unul foarte important pentru activitatea din Azore. Uh, Uh, un sector important din punct de vedere economic pentru țară. Este un sector care uh, suferă de pe urma unor evenimente. În primul rând, embargoul rus, uh, care a perturbat piața laptelui în Europa, apoi eliminarea cotelor la lapte, care asigura o oarecare durabilitate, cel puțin pe termen mediu, în Azore. Acest mix de factori a dus uh, la greutățile cu care se confruntă sectorul în momentul de față evident, uh, distanța geografică și uh, faptul că e vorba de o insulă nu facilitează producția de lapte. Din contră, este uh, mai scumpă producția laptelui în Azore decât oriunde în Europa. Și acest lucru este recunoscut în diversele instrumente financiare care sunt disponibile deja, însă aceste instrumente financiare se aplică în situații de normalitate. Ori aici ne confruntăm cu o situație de criză, nu o situație situație normală și care afectează și uh, ansamblul Europei. Sectorul uh, uh, producției de lapte din Azore merge mână în mână cu o protecție a animalelor și cu o protecție la nivel înalt a sănătății acestora. Am făcut totul pentru a uh, stabiliza populația în mediul rural și pentru ocuparea tinerilor uh, în Azore. Este vorba de un sector în care media uh, de vârstei este cu 10% mai mică decât cea a agricultorilor europeni este un sector care a pus uh, uh, accent pe diversitatea uh, agricolă, dar care nu poate să dezvolte o diversitate dat uh, fiind uh, mediul geografic. E vorba de o insulă vulcanică cu exploatații de mică de mici dimensiuni, regiuni muntoase, vulcanice, deci nu prea sunt multe soluții de schimbare. E vorba de o insulă cu o climă deosebită de asemenea. Toate acestea justifică faptul ca Zore să primească un tratament uh, diferit. Este adevărat că uh, fondurile uh, structurale și fondul de garantare au promis sectorului să se întărească și să uh, suporte impactul greutăților. E enorm, de deci, loc de coeziune social. În numele coeziunii sociale și pentru menținerea peisajului rural care sprijină industria turistică din uh, insulele Azore, pe care regiunea s-a bazat și care a înregistrat o creștere în ultimii ani. Vreau să mulțumesc uh, vicepreședintelui și președintelui pentru misiunii care au uh, organizat uh, această misiune cu mult angajament și vreau să vă mulțumesc pentru această vizită. Sper ca după această misiune să avem o viziune mai clară și să se încerce mai mult pentru a se rezolva problemele din insulele Azore. Sper că aceasta este o bază bună pentru lucrările viitoare și și în, în raportul laptelui, în raportul Nicholson care a fost adoptat, cu, perifer, cu preferințe specifice pentru regiunile ultraperiferice, care acum noi ca membrii ai Parlamentului European, European și, ai, uh, mem- și ca membrii ai Comisiei Agri trebuie să le, fie, să le sprijinim în toate sectoarele. Vă mulțumesc. Zgłosiło się dwóch kolegów, członków delegacji, pan poseł Andriu i pan poseł Des. Pan poseł Andriu jako pierwszy. Oui, merci Monsieur le, le Président. Euh, Je voudrais juste très, très rapidement d'abord. Euh, Domnule președinte, rapid. Vreau să reacționez la cele spuse de doamna Ribeiro și domnul Santos. Calitatea uh, vizitei a fost remarcabilă și vreau să uh, le uh, mulțumesc pentru calitatea organizării acestei vizite, care ne-a permis să înțelegem Uh, conceptul de vacă bucuroasă în Azore. Uh, aceasta arată că legătura între activitățile economice de creștere a animalelor și teritoriul nu este un simplu cuvânt. Am văzut uh, lucrurile la fața locului și comisarul nostru, domnul Hogan, să înțeleagă ce înseamnă acest tip de exploatație și impactul real al crizei laptelui. când e vorba de uh, agricultori, vedem care este impactul asupra economiei teritoriale. Calitatea fermierilor pe care i-am întâlnit și reprezentanții acestora arată cât este de important să reorganizăm filiera pentru a menține economia locală. Am văzut cu toții în cadrul acestei regiuni ultraperiferice uh, Uh, care este uh, specificitatea. Pe cele uh, nouă insule ale arhipelagului am văzut care sunt dificultățile multiple legate de piață, de producție, dar și de mobilitate, pentru că fiind vorba de zone ultraperiferice, avem o responsabilitate față de acestea și există o dublă uh, dificultate. E vorba de mobilitate, transportul în cadrul arhipelagului și legătura, pe de altă parte, între arhipelag și, arhipelag și uh, continent. Uh, ceea ce a spus uh, doamna Ripero și domnul Santos, trebuie să evaluăm cum sunt adaptate programele la acest tip de teritoriu și în special uh, POSEI care va fi uh, revizuit uh, anul viitor, ceea ce ne va permite să modificăm programul. Acest arhipelag este specific, este singular și pozaiul trebuie să țină cont de specificitatea arhipelagului uh, Azore. Așa cum l-am descoperit cu ocazia acestei vizite. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul Des are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să-i mulțumesc Sofia Ribeiro și colegului nostru Santos și colaboratorilor pentru modul în, în care a organizat această călătorie. Se spune că călătoriile sunt uh, educative și această misiune a fost deosebit de, de utilă. A fost interesant să vedem că a durat uh, la fel de mult să ajungem de la Bruxelles la Lisabona ca și de la Lisabona până pe aceste insule și am înțeles că acestea fac parte dintr-un uh, arhipelag destul de cu insule destul de depărtate unele față de celelalte. Um, suprafața acestor insule reprezintă doar 2% din uh, suprafața Portugaliei și pe această suprafață se produce 30% din laptele um, produs în uh, Portugalia. Și trebuie să ne gândim dacă nu ar trebui să punem la dispoziție un, un anumit uh, sprijin special pentru aceste insule care este evident că au nevoie de uh, costuri, trebuie să acopere costuri mult mai mari pentru transportul produselor lor și costurile primare de producție sunt, uh, sunt mai mari acolo. Mai există un, uh, un deficit al fărâmițării suprafețelor exploatate, care sunt foarte îndepărtate de punctul central unde se colectează și se proces, procesează laptele. Deci cred că trebuie să acordăm o atenție uh, specială acestor uh, insule pentru a le ajuta să-și păstreze competitivitatea. Aș dori să mulțumesc președintelui uh, comisiei noastre și tuturor colegilor care au făcut posibilă organizarea acestei uh, misiuni, care pentru mine a fost deosebită de interesantă. okay, proszę Państwa, bardzo dziękuję Panu posłowi. Czy jeszcze ktoś z Pani, Panów posłów chciał zabrać głos? Dorește cineva să... Nu știu dacă a, a, a funcționat tehnica, dar am să repet că îi mulțumisem președintelui Comisiei. problem? Polish, Polish interpretation? I have no problem, problem with Polish language. Czy teraz już doctor. Un test pentru interpreți funcționează în mod adecvat instalațiile. Putem să continuăm. Dorește cineva să mai ia cuvântul? Dacă nu, doamnelor și domnilor, vreau să mulțumesc încă o dată organizatorilor pentru ospitalitatea lor, Ă, primirea a fost una foarte caldă la toate nivelurile. Am ă, vorbit mult cu fermierii, cu reprezentanții cooperativelor. Puteți citi ă, toate acestea în raportul nostru pe care îl vom trimite comisiei. o să uh, trimit și o uh, scrisoare delegațiilor înainte de a o trimite la Comisia Europeană, pentru că vreau să evidențiez câteva aspecte. Oricum, mulțumesc încă o dată organizatorilor. Am mulțumit deja, dar o mai fac o dată. Trecem la următorul punct de părtinea de zi. Măsuri uh, de urgență uh, pentru comerțul autonom pentru Tunisia. Raportor este domnul Aguilero Garcia. După amânarea votului în Comisia INTA și votul în AGRI este amânat până la 11 ianuarie. Astăzi uh, ar fi însă bine să analizăm uh, puțin amendamentele, deci dau cuvântul doamnei Aguilera. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Da, am cerut uh, amânarea votului pentru că întâlnirea raportorilor din umbră la întâlnirea uh, raportorilor din umbră am dorit ca amendamentele să fie traduse înainte de a fi discutate. Acest lucru a devenit posibil și de aceea am cerut uh, amânarea până în ianuarie a votului. Am avut o întâlnire inițială în Strasburg și, pe scurt, aș vrea să uh, vă spun uh, că am primit 54 de amendamente unele depuse de grupuri care au respins uh, uh, propunerea Comisiei Europene uh, se dorește extinderea la 35.000 de tone de ulei de măsline anual. De asemenea, se cer certificate care să confirme originea uh, uleiului de măsline, originea tunisiană. De asemenea, amendamentele cer o reducere pentru că Există o cotă deja de 56.700 de tone pe an și nu pot să folosească toată această cotă. Uh, alte amendamente sunt despre uh, certificatele uh, în sine, despre formatul lor. Vrem să ne asigurăm că nu este o o mărire permanentă a acestei uh, cote. Vreau să îmi exprim uh, propria îngrijorare că încă o dată folosim agricultare, agricultura, în special uh, uleiul de măsline, încercând să ajutăm țări care au suferit masiv, mai ales în urma atacurilor teroriste, folosind însă agricultura, eu provin din Andalusia, și suntem preocupați de uh, distorsionarea piețelor comunitare din această pricină. Există de asemenea și amendamente care încearcă să atenueze impactul asupra comunității uh, comerțului cu ulei de măsline. Încercăm să protejăm acest lucru. Am avut un schimb de păreri uh, cu raportorii din Umbra și vrem, și vrem să discutăm uh, cu dumneavoastră, să auzim uh, uh comentariile uh, dumneavoastră. Uh, potrivit informațiilor din INTA, acolo nu au fost depuse amendamente la acest raport. cred că este foarte important ca rezultatul final din comisia noastră să fie o susținere majoritară pentru uh, raportul nostru. Vă mulțumesc uh, foarte mult, uh, mulțumesc raportorului și celorlalți, dragi colegi, uh, colegilor și celor din PPE. Cred că ne vom opune comisiei, propunei comisiei în ceea ce privește cotele de export de ulei de măsline uh, în uh, Europa până în iunie, pentru că se folosește acest lucru pentru a promova politica exploatațiilor din Uniunea Europeană, la asemenea ca în Rusia. Nu știu dacă este momentul potrivit, nu știu dacă situația din Europa ne uh, permite acest lucru. Cred că este important să menționăm acest lucru în acest context. Trebuie să fim uh, realiști. Dacă privim ce se întâmplă cu agricultorii din uh, zonă, dacă putem să absorbim această cotă extraordinară pentru 2016, însă mă întreb care va fi impactul asupra producției noastre uh, de ulei de măsline în 2017. Nu putem să citim într-un uh, glob de cristal să vedem ce se va întâmpla. Nu știm ce ne oferă viitorul. De asemenea, nu știm și nu s-a făcut niciun studiu de evaluare care să spună care ar fi condițiile în viitor. Comisia Europeană, puteți să explicați datele pe care le-ați uh, uh folosit uh, pentru cota din 2016 pentru a uh, uh justifica uh, prelungirea uh, în 2017 a cantității suplimentare de 35.000 de tone, cum ați ajuns la această cifră? Apoi, dat fiind faptul că Comisia, dacă nu a studiat condițiile din 2017, poate ați putea să comentați cum uh, dați Tunisiei această uh, cotă uh, uh, extraordinară așa peste noapte. Nu vorbesc uh, prostii, e vorba de 35.000 de tone anual și acest lucru este legat de începutul uh, negocierilor uh, pe marginea acordului bilateral cu Tunisia. Nu știu, poate e o coincidență. Poate acest lucru poate să fie văzut ca un gest de politică publică. Este un gest față de uh, Tunisia, prin care Uniunea Europeană spune că acest lucru ar putea uh, fi uh, practicat și în viitor. Care este legătura între această cotă uh, suplimentară, care este oare o măsură de protecție pentru a uh, contracara uh, distorsionarea pieței sau este o clauză de salvgardare? Vreau să adresez o întrebare Comisiei. De ce ați hotărât să simplificați gestionarea lunară a importurilor din Tunisia și acum avem o gestionare anuală? Nu ați înțeles că acest lucru aduce cu sine riscuri semnificative? Asta ar avea o, un impact asupra sectorului nostru și nu am putea să reacționăm la timp. Deci am aceste uh, două întrebări. Uh, din păcate trebuie să plec, uh, trebuie să primesc un uh, grup care este aflat în vizită, dar aș vrea să primesc un răspuns la aceste două întrebări. Vă mulțumesc foarte mult. V-aș ruga să vă scurtați puțin intervențiile, pentru că deja stăm puțin în uh, întârziere. Are cuvântul domnul Selimovic acum. Vă mulțumesc, aș dori să mulțumesc uh, raportorului și celorlalți care s-au implicat în acest uh, dosar. În ciuda volumului mare de muncă depus până acum, nu putem fi de acord cu amendamentele de compromis redactate de raportor și de ceilalți o să vă explic în temeiul cifrelor care, este, care sunt implicațiile pentru Tunisia și pentru noi. Cum știe toată lumea, economia din Tunisia a scăzut după atacurile teroriste pe care le cunoaștem cu toții. Acum produc 15% din ce produceau înainte. Permițându-le această cotă, de fapt le dublăm producția ceea ce înseamnă că vor ajunge la 30% din producția anterioară. Este un progres major pentru ei și aceasta este și ideea după atacurile teroriste. Ce înseamnă această cifră pentru noi? Producția noastră a scăzut cu 50%. Producția uleiului de măslină. În același timp, Uh, consumul a rămas la același nivel. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că se ajunge cu 1% mai mult ulei de, măs- de măsline în Europa. Deci am, am pierdut o producție de 50% și importăm mai mult de 1%. Mie nu mi se pare că industria producătoare de ulei de măsline din Europa va fi distrusă Discutăm despre uh, consumul anual a două mari uh, orașe din Italia. Ceea ce pentru noi înseamnă puțin, însă înseamnă un sprijin foarte mare pentru Tunisia. Deci nu putem fi de acord cu diluarea uh, propunerii făcute de Comisia Europeană în aceste condiții. Vă mulțumesc, domnul Smith. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, și eu voi fi foarte succint. Sunt de acord cu intervenția colegului din, uh, din grupul politic ALDE și grupul meu politic consideră că este vorba de o măsură temporară. Piața noastră poate să facă față acestor uh, măsuri. Și după cum am spus deja, eu fac parte și din Comisia pentru Afaceri Externe și există un risc foarte mare ca țările arabe să se întoarcă într-o situație anarhică, ceea ce ar avea un impact mult mai mare asupra cetățenilor noștri. Nu cred că acesta este răspunsul și sunt cu totul de acord cu comentariile conform um, căror agricultura nu ar trebui să fie folosită ca un pion de sacrificiu în politica externă a Uniunii Europene, însă trebuie să avem o privire de ansamblu. să poartă acum negocieri pentru încheierea unui acord de liber schimb și uh, uleiul de măsline este doar un element uh, minor în acest uh, acord. Am uh, acceptat amendamente din partea PP-ului mm, care cer anumite clauze de salvgardare pentru fermierii de mici dimensiuni. Sunt uh, aspecte raționale, însă să nu uităm că este vorba de o măsură temporară, importantă din punct de vedere politic, care um, nu riscă să se permanentizeze în Europa. Însă nu trebuie să um, trebuie să înțelegem cât de mare este potențialul acestei măsuri de a crea noi, de, noi locuri de muncă în, uh, în uh, Tunisia și cred că până la urmă toată lumea va ține cont de interesele generale ale uh, Uniunii Europene din acest punct de vedere. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul De Castro, are cuvântul. Vă mulțumesc. În primul rând, sunt de acord cu activitatea colegilor uh, colegilor noștri, sunt de acord cu cele spuse de doamna Garcia însă mă întreb dacă suntem uh, siguri dacă această măsură specifică, specifică uh, va veni în ajutorul Tunisiei. Noi ne dorim să ajutăm Tunisia, nu există nicio urmă de îndoială din acest punct de vedere în contextul atacurilor teroriste. Însă aici discutăm despre o măsură care va favoriza operatorii industriali care vor uh, importa uleiul de măsline din uh, Tunisia. Mie mi se pare că este un precedent periculos. Astăzi este vorba de uleiul de măsline tunisian, mâine vom discuta poate despre alte sectoare. Nu cred că ar trebui să insistăm atât, atât de mult asupra agriculturii, asupra unui singur produs. Cred că ar trebui să găsim modalitățile pragmatice și practice de a ajuta Tunisia să se dezvolte din punct de vedere economic este bine că am amânat acest vot pentru că trebuie să ne gândim mai bine. Nu avem o analiză a impactului, discutăm despre cifre importantă: uh, Dublarea cotei actuale, care nici măcar nu a fost uh, folosită în, totalitate de um, Tunisia. Nu sunt de acord cu uh, antevorbitorii mei în legătură cu impactul potențial asupra producătorilor din Europa. Deci ne-am propune să ne gândim mai mult la această idee. Vă mulțumesc, domnul președinte. Vă rog, vă aduc aminte să fiți cât mai succinți. Doamna Sara Rodriguez. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu am depus un amendament care cere retragerea acestei propuneri pentru că de fapt, aici nu este vorba de o măsură de solidaritate, ci de o măsură de, uh, de o măsură comercială. În primul rând, aș dori să înțeleg cine va avea de um, beneficiat în urma acestor măsuri. Va fi clasa muncitoare din Tunisia, vor fi agricultorii din Tunisia sau industria producătoare de ulei de măsline în general. De asemenea, Prin această măsură vom importa ulei de măsline mai ieftin dintr-o țară care nu face parte din Uniunea Europeană și mă întreb ce se întâmplă cu evaluarea impactului și fără o asemenea analiză a impactului, cum putem adopta o asemenea măsură. Mulțumesc, doamna Iuza. Vă mulțumesc, domnule președinte, voi fi foarte succintă. Eu sunt de acord cu raportoarea care a reușit să redacteze un uh, text extraordinar de bun și amendamente de compromis de calitate. Sunt de acord și cu cele spuse de domnul uh, de Castro. Este vorba de un dar pentru care agricultorii vor plăti. Problema cu care se confruntă Tunisia nu este cea a uleiului de măslină. Turismul este problema majoră a Tunisiei. Din acest punct de vedere, Uniunea Europeană nu își poate oferi un sprijin substanțial. Cei care vor avea de profitat sunt uh, companiile care importă și cel, uleiul de măslină din Tunisia și cei care uh, îl exportă din Tunisia. Domnul Des are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. În urmă cu câțiva ani, uh, politici, cei care se ocupă de politică externă se bucurau de primăvara arabă. Uh, singura țară unde primăvara dă semne că se transformă într-o vară este Tunisia, peste tot a ajuns deja iarna și în acest context uh, cred că ar trebui să fim foarte, foarte precauți și vedem ce se întâmplă în acest moment în Europa, deci cred că trebuie să ne gândim foarte bine um, dacă nu este posibil să ne deschidem mai mult piețele europene uh, pentru, pentru, aceste, pentru aceste țări. După cum a spus, uh, după cum a spus colegul uh, liberal, nu este vorba de un volum foarte mare de ulei de măsline, căruia nu putem să îi facem față aici în uh, Europa. și din punctul meu de vedere, uh, cred că putem fi de acord cu această propunere, pentru că un procent în plus pe piața europeană nu este o cantitate foarte mare. Domnul Zulo. Noi ne împotrivim acestei propuneri pentru că ea nu consolidează politica agricolă europeană și este în detrimentul uh, statelor uh, din sudul uh, Europei. Cantitățile de care vorbim nu sunt cantități lipsite de importanță din punctul de vedere al controlelor, apoi uh, nu știm dacă această măsură um, va fi una anuală, adică dacă această măsură va fi verificată doar o dată pe an, nu vom putea reacționa suficient de repede. Deci trebuie să ne gândim la impactul nu doar asupra comunităților uh, locale, ci asupra uh, fiecărui stat în uh, parte, pentru că, după cum am spus, vor fi, vor avea de beneficiat mari producători care vor reuși să folosească acest ulei de măsline ieftin, amestecându-l pentru a obține uh, mixuri uh, mai uh, scumpe și consumatorii nu vor mai ști de unde, le, de unde provine uleiul de măsline achiziționat. Deci eu spun un nu hotărât. Domnul președinte, au fost adresate câteva întrebări reprezentanților comisiei, cărora le da cuvântul pentru a răspunde. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor, pentru uh, acest schimb de păreri cu privire la acest uh, proiect uh, și, cele, și amendamentele înaintate. Comisia Agri dorește să se asigure că situația producătorilor europeni nu, va, nu se va răutăți, cu toate că sprijin acest proiect și noi dorim același lucru, vă asigur. Aș dori să vă reamintesc câteva lucruri care sunt importante în ceea ce perspectiva acestei măsuri și pentru a o prezenta într-o lumină mai bună. Cum s-a spus, este vorba despre o măsură temporară care se va aplica pentru uh, două campanii. Noul contingent va fi disponibil odată ce contingentul existent uh, de 506.000 de tone uh, va fi epuizat. Dacă contingentul uh, tratatului de asociere nu va fi epuizat, atunci nu vom, epui, nu vom folosi noile cantități. Iar al treilea lucru, această măsură nu dăunează negocierilor viitoare uh, sub egida acordului comercial de liber schimb um, aprofundat de pe viitor. Aceste 35.000 de tone pot, poate părea o cantitate ridicată, dar am propus acest volum fiindcă considerăm că nu va exista un efect negativ care să distorsioneze producția europeană și prețul uleiului de măsline pe piața europeană. Această cantitate de 35.000 de tone reprezintă doar 1,7% din producția de ulei de măsline a Uniunii Europene pentru această campanie. Iar uh, după noi, acest uh, volum uh, nu va distorsiona prețul uleiului de măsline pe piața europeană, ci fluctuațiile producției pieței europene ar putea influența prețul acestui produs. Vreau să vă spun că, de facto, la ora actuală, importăm uh, din Tunisia, dacă ne uităm la cele cinci campanii pe care le-am avut, uh, ne dăm seama că Uniunea Europeană a importat 85.000 de, de tone, dintre care jumătate deci aproximativ 40.000 de tone, din uh, contingentul existent în uh, acordul de asociere, iar restul cantității prin intermediul regimului uh, traficului de perfecționare activă, care este vorba despre un mecanism vamal care permite unei țări să exporte uh, un produs care este prelucrat în Uniunea Europeană și apoi permite exportarea acesteia către o țară terță. Deci nu face obiectul uh, unor taxe vamale. Aceasta este practica la ora actuală. Asta se întâmplă în mod concret. Piața Uniunii Europene are nevoie de ulei de măsline din Tunisia pentru a-l uh, uh, reprelucra și pentru a-l trimite apoi mai departe către alte destinații. Considerăm că cantitățile noi, deci această această cantitate de 35.000 de tone, va înlocui această cantitate, uh, cea de-a doua cantitate, deci nu vor reprezenta exporturi suplimentare propriu. Ne-am întrebat în mod pertinent de ce am fost întrebat de ce am renunțat la limitele lunare Acestea aveau ca scop limitarea cantității importante în lunile critice, lunile de după producție, ianuarie, februarie, martie, aprilie, dar această măsură nu ne-a permis să atingem obiectivul de a limita importurile în această perioadă. De ce? Fiindcă ce s-a întâmplat în această perioadă? E bine, când limitele erau foarte joase, cantitățile erau importante, fiindcă erau importate prin uh, um, regimul uh, de trafic uh, activ. Am considerat, deci, că nu este util să se mențină acest sistem. Iar în cele din urmă, imediat termin, pentru producția viitoare, pentru campania viitoare, producția de de ulei de măsline tunisian va fi estimată o cantitate de 560.000 de tone, ceea ce nu va uh, permite țării să aibă o prestație foarte importantă. Pe scurt, uh, rezum ceea ce a spus uh, pentru a vă explica că am, în ceea ce privește amendamentele care propun respingerea textului, Comisia nu este de acord sau amendamentele care propun reducerea cantității propuse sau a, a duratei acestei măsuri. Uh, Amendamentele care se referă la măsuri compensatorii pentru producătorii europeni sau care descriu situația în acest sector nu își au locul uh, în regulament, fiindcă nu acesta este obiectul acestui regulament, și anume de a face față problemelor, de a rezolva problemele la nivel intern. Și uh, amendamentele care fac referire la studiul de impact vor fi vor face obiectul unei analize binevoitoare, având mare grijă cu formularea, fiindcă este clar că situația pe piața uleiului de măsline este influențată de mulți alți factori decât importurile din Tunisia. Deci ar fi foarte interesant să facem o legătură foarte clară pentru a nu pune toate problemele sectorului uleiului măsline pe seama acestor importuri din Tunisia. Vă mulțumesc. Proszę Państwa, miałoby, miało być głosowanie, abyśmy zrobili... Dragi colegi, ar fi trebuit să avem un vot, în schimb am portat o discuție foarte lungă și suntem, am acumulat deja o întârziere foarte mare. Vă aduc aminte că votul este prevăzut pe data de 11 decembrie și trebuie să convenim toate detaliile relevante pentru acest vot acum. Deci, Sper că raportorul, raportorii din umbră vor reuși să încheie activitatea pe marginea acestui dosar în luna decembrie, pentru că nu vom mai avea după aceea timp. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră, celor care au luat cuvântul astăzi. Vom încerca să ținem cont de toate toate părerile exprimate. Prețul a fost, prețul la un litru de ulei de măsline a fost 4, de 4 euro de 4 euro a ajuns acum la 2,56 euro. Și va trebui să, o să încercăm să rezolvăm toate aspectele necesare astfel încât să putem vota până pe 11 ianuarie. Vă mulțumesc. Dăm acum cuvântul domnului Bernard uh, Valat, care este directorul general al Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor. echivalentul Organizației Mondiale a Sănătății, desigur, pentru animale. Pan Walat włożył po ogromne zasługi. Jest wybitnym specjalistą, wieloletnim dyrektorem. Domnul Walat este un uh, expert în uh, acest domeniu, deja ocupa acest post de director general la OMSA de mai mulți ani. Ne bucură faptul că sunteți astăzi alături de noi pentru a ne împărtăși expertiza dumneavoastră. Temele de care vă, vă ocupați dumneavoastră sunt bine cunoscute și sunt importante și în Europa, indiferent că este vorba de pesta porcină africană sau de rezistența antimicrobiană. Bun venit din nou și o să vă dau cuvântul pentru a ne prezenta activitatea dumneavoastră. Merci, Monsieur Président. un honor pour... Mulțumesc, domnule președinte. Este o onoare pentru mine și organizația mea de a avea prilejul să vă prezint activitățile noastre și uh, dezbaterile principale în ceea ce privește sănătatea și bunăstarea animalelor din lume. Am o prezentare în PowerPoint pentru a vă ține atenția trează și v-am uh, adus foarte multe documente pe care le aveți în, în dreapta pe masă. Și cred că sunt suficiente pentru toată lumea. Vă rog uh, să puneți prezentarea PowerPoint pe ecrane. Mulțumesc mult! Organizația noastră a fost uh, creată înainte de ONU, în 1924. Iată de ce suntem independenți de ONU și țările membre sunt mulțumite de această situație. În 2003, numele istoric uh, Oficiul Național a fost transformat în Organizația Mondială a Sănătății Animale. Avem sediul la Paris din 1924 uh, și dispunem de 13 birouri în lumea întreagă, dintre care mai multe în Europa și voi vorbi mai târziu despre ele. Avem 180 uh, de țări membre, mai uh, rămân să adere câteva insule din uh, Caraibe și Oceanul Pacific, care, unde nu prea există animale. Și o să încep prezentarea cu principalele evoluții care afectează creșterea animalelor, riscurile sanitare, și uh, evoluțiile legate de globalizare. circulația bunurilor și persoanelor, din ce în ce mai importantă, schimbările climatice, legate adesea uh, de intervențiile antropice asupra naturii, acești factori duc la extinderea, răspândirea globală a microbilor și a unor vectori care înlesnesc uh, transmiterea bolilor uh, la oameni și la animale în zone geografice noi, iar Europa este foarte afectată de această evoluție, mai ales uh, prin patogeni, prin nivelul patogenilor cu proveniență din Africa, ceea ce are un impact în ceea ce privește conturarea politicilor de prevenire și control al epizootiilor. În lumea întreagă asistem și la mm, crearea unei legături puternice între zonele rurale și posesia de animale, și mai ales în zonele sărace. Un miliard de persoane se bazează pe creșterea de animale pentru supraviețuire. În egală măsură, deținerea de animale reprezintă o posibilitate de a scăpa de sărăcie. Iată de ce protecția capitalului animal uh, în rândul săracilor trebuie să fie una dintre politicile noastre de reducere a sărăciei în cadrul țărilor, țărilor în curs de dezvoltare. Asistăm și la apariția unor noi țări puteri economice, iar în aceste țări ne dăm seama că există um, o trecere de la sărăcie la, la clasa mijlocie, ceea ce duce la o creștere a consumului de proteine animale, carne, lapte, ouă. Consumul stagnează în țările dezvoltate, dar crește exponențial în țările emergente. Deci consumul mondial total al produselor de origine, de origine animală este în creștere exponențială. Ceea ce are consecințe asupra riscurilor sanitare, mai ales și um, în țările dezvoltate și, bineînțeles, afectează, ar trebui să afecteze politicile țărilor dezvoltate în ceea ce privește prevenirea. Acum câteva cuvinte despre marile controverse cu privire la relațiile între oameni și animale în lumea întreagă, efecte pozitive sau negative ale acestei legături între oameni și animale. Există controverse în ceea ce privește impactul animalelor domestice cu privire la mediu. Acest subiect este complex și avem la dispoziție cifre diferite, statistici diferite, dacă vin în funcție de uh, proveniență, de la Livestock Shadow sau FAO sau uh, GIEC. Deci acestea, aceste statistici depind de parametrii care sunt folosiți în ceea ce privește impactul uh, asupra gazelor cu efecte de seră, de pildă. Mesajul nostru principal este că trebuie să avem grijă să nu considerăm că toate sunt rele. Trebuie să ne gândim la toate aspectele pozitive ale pe care ne aduc animalelor, animalele. O treime din planeta noastră nu poate fi exploatată altfel decât prin uh, intermediul rumegătoarelor, care transformă resursele uh, naturale, celuloza, în produse de înaltă calitate nutritivă care, și care permit populațiilor să supraviețuiască. Să nu uităm că proteinele animale joacă, de origine animală joacă un rol important în formarea creierilor, creierului copiilor. Și dacă nu există acces la proteine animale, putem avea probleme sanitare medicale grave vă atrag atenția asupra aspectelor pozitive a creșterii animalelor, în momentul în care discutăm despre impactul asupra mediului înconjurător. În ceea ce privește controversele cu privire la sănătatea oamenilor, de, aveam, aveam, uh, am aflat despre o publicație, de exemplu, a unei organizații afiliate Organizației Mondiale a Sănătății, care uh, a legat riscul de cancer de produsele animale prelucrate, cum ar fi mezelurile, ceea ce a influențat uh, atitudinea consumatorilor în lumea întreagă. Iar, uh, în mod curios, a făcut o legătură uh, cu carnea roșie, fără ca legătura cu carnea roșie să fie sprijinită de mm, date științifice. Acest uh, studiu a fost publicat înainte de COP21, astfel de controverse, deci uh, trebuie să fie avute în vedere cu mare rigoare științifică. Și pe mm, noi ne supără anumite interpretări uh, prea rapide ale acestor studii costul supravegherii și preîntâmpinării bolilor uh, în, în momentul în care acestea au intrat în Uniunea Europeană, deci costurile aferente. Iată, și acestea au făcut obiectul unor studii. Care, este, care sunt costurile aferente pentru a, pentru a preîntâmpina aceste maladii față de costurile crizei, care, când se declanșează criza în urma unui control insuficient? Aici este vorba de costurile uh, unor uh, măsuri de, de prevenție. Aceste calcule le-am făcut uh, întotdeauna pentru a, pentru a arăta că acest cost este derizoriu față de costurile crizei. Dar asta nu se, dar nu se poate așa ceva, fiindcă nu înseamnă că nu mai renunțăm la pompieri, fiindcă n-am mai avut incendii în ultimele luni. Uh, Există controverse și în ceea ce privește sacrificarea um, animalelor în uh, cazul de izbucnirea unei maladii și există interdicții și există, există măsuri foarte clare în momentul în care au loc astfel de sacrificări. Organizația noastră trebuie să definească metodele de combatere a maladiilor. Noi dorim întotdeauna să privilegiem uh, vaccinarea, dar din păcate există cazuri în care nu putem să scăpăm de boală fără să eliminăm unele uh, animale infectate. Mă gândesc la gripa aviară, de pildă, și cred că trebuie să avem politici de comunicare eficiente cu cetățenii pentru, cu cetățenii pentru a le explica că trebuie reduse la maxim sacrificările, dar că există situații excepționale în care protecția sănătății oamenilor necesită acest lucru și este prioritară. În fața acestor controverse și în, fața acestor situații, ce face organizația noastră la nivelul comunității internaționale? Noi suntem organiza, o organizație interguvernamentală și stabilim metodele de control uh, pentru epizodii, inclusiv cele cu transmitere la om. Vreau să vă reamintesc că 60% dintre bolile umane sunt de origine animală deci, dacă um, ne ocupăm de această problemă la sursă, protejăm și sănătatea publică. Normele noastre, care sunt adoptate de către statele membre în mod democratic, sunt recunoscute de către Organizația Mondială a Comerțului. Și o să mai revin la acest lucru și privind, vorbindu-vă, de, vorbindu-vă despre rezoluția de soluționarea litigilor între țări care fac uh, schimb de produse animale. Noi suntem singura organizație mondială care are mandat să adopte norme în ceea ce privește bunăstarea animală. Și uh, am adoptat deja un număr foarte mare de norme din 2004 uh, în acest domeniu, dar iarăși o să revin asupra acestui aspect foarte important pentru comisia dumneavoastră, îmi dau seama. Avem și răspunderea de a publica situația mondială a maladilor în țările membre. Și gestionăm uh, un sistem WAHIS uh, unde 80 de țări uh, sunt conectate pe server și transmitem informațiilor publicului printr-o, inform- printr interfață pe internet. V-am adus un CD cu o înregistrare scurtă care vă uh, dă mai multe informații cu privire la obligațiile țărilor în ceea ce privește transparența cu privire la situația maladilor animale, bolilor animale. Și avem un acord cu Codex Alimentarius pentru ca normele noastre cu privire la alimentație să nu contrazică sau să nu aibă lacune în ceea ce privește codex alimentaris. Iată de ce noi ne ocupăm de norme până la ieșirea de la fermă și codex alimentaris se ocupă de standardele și normele alimentare după ieșirea din faza de producție. Normele pe care le pregătim și adoptăm se referă la sistemele de informații privire la boli în statele membre, metode de prevenție și control a bolilor, inclusiv uh, calitatea testelor de diagnosticare și vaccinelor, se referă la securitatea sanitară a comerțului mondial cu animale și produse de origine animală. Este vorba de toate normele care trebuie aplicate pentru a nu introduce microbi pe teritoriul țărilor importatoare fără să se folosească chestiunile sanitare pentru a proteja, de, de protecționist pe bază științifică. Ne ocupăm de bunăstarea animală, de securitatea produselor uh, la, în ferme. Apoi, noi ne ocupăm de calitatea sistemelor uh, naționale de sănătate a animalelor, de serviciile veterinare, de buna guvernanță sanitară a statelor membre. Aici avem norme cu privire la uh, cu privire la calitatea acestor servicii de guvernanță și ne ocupăm și de calitatea formării veterinarilor în lumea întreagă. Iar în cele din urmă, noi avem norme în ceea ce privește certificarea sanitară care însoțește toate certificatele care însoțesc toate produsele animale și uh, avem în egală măsură misiunea de a recunoaște statutul sanitar al țărilor membre față de unele boli foarte importante. De, eh, de pildă, boala vacii nebune este o boală care se regăsește pe lista pentru care am votat eh, statutul eh, ne dăm sau nu și există categoria de risc nedeterminat, deci asta înseamnă că nu cunoaștem situația, deci considerăm că este negativă, statutul de risc controlat, adică situația are, a pus în aplicare toate măsurile necesare pentru a controla boala, dar nu se consideră încă liberă de această boală și riscul neglijabil, care este cea mai bună situație pentru o țară în ceea ce privește riscul această clasificare, adoptată de adunarea generală, a avut um, consecințe. Să luăm exemplul Uniunii Europene, ceea ce privește recunoașterea a majorității statelor membre cu un statut favorabil, deci a avut consecințe importante asupra comerțului exterior al țărilor Uniunii Europene. Am pus la punct și conceptul zonării. Acesta este foarte important, fiindcă în momentul în care avem o boală într-o țară, în loc să uh, eliminăm toate exporturile cu această țară, normele noastre prevăd posibilitatea de a crea o zonă infectată, bineînțeles, uh, unde nu au loc exporturi, dar restul țării poate să-și continue exporturile și știți prea bine că de curând SUA a acceptat acest concept uh, pentru pesta porcină clasică iar consecințele, vi le închipuiți bine, cu privire la comerțul extern al Uniunii Europene. Ne ocupăm uh, și uh, de conceptul uh, o singură sănătate. Aici încercăm să îmbunătățim cooperarea între cei care se ocupă de sănătatea animală și cei care se ocupă de sănătatea oamenilor, sănătatea publicu, publică. Avem un acord cu Organizația Mondială a Sănătății și cu FAO și ca exemplu pentru noi a fost uh, uh, gripa aviară, gripele uh, animale și uh, AMR-ul, rezistența antimicrobiană, care este un subiect din ce în ce mai uh, prioritar la nivelul agendei guvernamentale în ceea ce privește sănătatea sănătatea oamenilor și sănătatea animală, voi mai reveni asupra acestui subiect, fiindcă vreau să vă dau câteva exemple concrete care cred că vă vor interesa. Cu partenerii noștri de la OMS am pus la punct uh, un ghid pentru toate țările membre prin care încercăm să îmbunătățim cooperarea între serviciile de sănătate animale și serviciile de sănătate publică. Iar aici, aici vedem uh, cum, uh, care este relația în ceea ce privește prevenirea riscurilor între oameni, animale și mediul înconjurător, astfel permițându-se îmbunătățirea legislației în domeniu și îmbunătățirea cooperării care joacă un rol crucial în contextul globalizării și a schimbărilor climatice. Iată câteva exemple uh, clare în ceea ce privește produsele pe care vi le-am enumerat? Ce facem pentru a îmbunătăți guvernanța sistemelor de sănătate animală în statele membre? Avem un mecanism care permite statelor membre să ceară o evaluare independentă în ceea ce privește conformitatea cu normele de calitate a sistemelor naționale. Avem uh, deci peste 100 de experți formați în acest sens uh, care fac aceste evaluări pe baza de voluntariat la solicitarea țărilor membre. Apoi, în momentul în care s-a făcut această diagnosticare, bineînțeles a acceptat de țara respectivă care a subliniat uh, unele lacune, propunem țărilor o rețetă medicală, să zicem, experții noștri Um, arată care ar fi costul conformității la normele de calitate, iar acest lucru este foarte important mai ales pentru țările dezvoltate și regiunile care doresc să pună accent pe calitatea, să îmbunătățească serviciile de sănătate a țărilor mai sărace, fiindcă asta este o amenințare pentru ele și le dă astfel un cadru de canalizare a investițiilor pentru a ajuta țările care doresc să se conformeze normelor mondiale a calității sistemelor naționale. Propunem, deci, și tratamentul, să zicem, momentul în care am identificat lacunele și problemele importante, oferim țărilor, țărilor, mai ales în țărilor în curs de dezvoltare, asistență directă, experiență la nivelul legislației veterinare, în ceea ce privește parteneriatele și PPP-urile, fiindcă este foarte important în toate sistemele sanitare de prevenție și control acest lucru. Uh, le oferim asistență în ceea ce privește uh, sănătatea veterinară uh, și formarea veterinarilor, fiindcă avem nevoie de veterinari bine formați și de laboratoare. La ora actuală, peste 135 de țări s-au implicat în acest sistem și donatorii de fonduri internaționale pentru dezvoltare folosesc acest produs pentru a canaliza asistența către aceste țări, iar Uniunea Europeană este unul dintre principalii donatori în, în lumea întreagă prin intermediul unui fond mondial pe care îl gestionăm noi, sprijină aceste țări. În mod curios, acum avem țări bogate care ne, ne solicită această evaluare pentru a putea să uh, ia o poziție față de guvernele lor în ceea ce privește calitatea sistemelor lor pentru a putea avea un dialog cu guvernul țării respective sau cu Parlamentul. Australia, de pildă, Canada, Japonia, care, iată, acum sunt în curs de evaluare la solicitarea lor și recomand țărilor Uniunii Europene acest sistem, țărilor care nu au solicitat evaluări independente sau care au avut autoevaluări, care au derulat autoevaluări până acum, le, le recomand să solicite aceste valori independente uh, și pe care după aceea um, care după aceea le veți primi și care nu au consecințe negative în termeni comercial. Acum vreau să vă spun câteva cuvinte, să vă dau cu titlul exemplificativ în ceea ce privește conceptul o, o singură sănătate, One Health, despre care v-am vorbit mai devreme. Avem un acord um, oficial cu OMS și FAO pentru a coordona mai bine sănătatea animală și sănătatea publică în lume, având priorități, stabilind priorități, de pildă gripa, turbarea și rezistența antimicrobială. Știți că OMS are un regulament sanitar internațional votat de toate statele membre, prin care statele membre OMS se angajează să ia uh, Uh, unele angajamente în ceea ce privește calitatea sistemelor de sănătate publică. Acest lucru este foarte important la nivelul țărilor, dar și în ceea ce privește uh, riscul uh, din lumea întreagă pe care îl pun asupra restului lumii în momentul în care nu sunt respectate aceste norme. Există un mecanism care permite declanșarea sistemului nostru, nostru de evaluare al bunei guvernanțe pe care, despre care v-am vorbit și al sistemului de la OMS pentru ca aceste două sisteme să să aibă convergență la nivelul interfaței om-animal mediu înconjurător și folosim acest ghid despre care v-am vorbit mai devreme. Avem uh, deja donatori care subvenționează acțiunile noastre în țările cele mai sărace pentru a grăbi această evoluție a calității sistemelor de sănătate animală și sănătate publică bineînțeles, aplicăm uh, anumite programe pentru a apropia uh, sectorul public și privat uh, și deci veterinarii de stat și veterinarii privați, privați pentru a integra mai bine agricultorii, crescătorii de animale în sisteme de prevenire, unde rolul serviciilor de stat și rolul și rolul uh, veterinarului privat, cât și rolul crescătorilor. Este foarte important acest triunghi care uh, duce la prevenirea bolilor, care atează prevenirea bolilor. Un alt exemplu este programul nostru de formare și de îmbunătățire a uh, capacității statelor se aplică mai ales țărilor în curs de dezvoltare, dar se aplică tuturor țărilor membre, fiindcă e nevoie întotdeauna să uh, să, să existe o reciclare a informațiilor în ceea ce este metodele de prevenire a bolilor. Organizăm conferințe mondiale, trei la număr pe an, toate țările își trimit reprezentanți. De pildă, anul viitor, la Mexic, va avea loc o conferință mondială privind bunăstarea animalelor, unde se va adopta o strategie mondială a bunăstării animalelor. Noi uh, furnizăm tuturor uh, țărilor Uh, un delegat național numit de guvernul său și opt uh, centre naționale care sunt uh, așa numiți policy makers, deci decizionari în opt domenii diferite care au un impact asupra prevenirii bolilor. Deci avem o rețea mondială pentru 180 de țări, de puncte centrale naționale Uh, unde acționăm. Dispunem în egală măsură, ceea ce ne permite să garantăm calitatea normelor adoptate, de o rețea mondială de 300 de la laboratoare, de centre de referință alese pe baza criteriilor de excelență, care sunt punctele noastre de, de referință în ceea ce privește metodele de, de combatere a bolilor. O mare parte a acestora se găsesc pe teritoriul Uniunii Europene și joacă un rol uh, foarte important în ceea ce privește sprijinul organizației noastre în toate domeniile de care ne ocupăm. Avem foarte multe publicații științifice renumite datorită acestor puncte și centre de excelență și publicăm linii directoare în ceea ce privește educația veterinară și am reușit să armonizăm programele de învățământ pentru a ne asigura că toți veterinarii primesc un minim de competențe pentru a le permite să-și uh, ducă la bun sfârșit misiunea de a proteja sănătatea animală și sănătatea publică. În ceea ce privește bunăstarea animală, vreau să spun câteva cuvinte. Noi am primit mandatul de a da norme în ceea ce privește bunăstarea animală, de a crea norme o activitate foarte importantă și aș dori să deschid o paranteză aici să vă spun că în momentul în care am început să creăm norme cu privire la bunăstarea animalelor, Uniunea Europeană era singura regiune din lumea întreagă care impunea operatorilor săi, fie că era vorba de agricultori, firme de, de prelucrare sau de transportatori reguli constrângătoare în ceea ce privește bunăstarea animalelor. Și pările, țările terțe, mari producători, exportatori, nu aplicau aceleași reguli pentru producătorilor. Deci exista o diferență de competitivitate care decurgea din faptul că se aplicau aceste norme și constrângeri. De când noi generăm norme, care sunt din ce în ce mai mult respectate de țările terțe, din păcate nu peste tot, dar din ce în ce mai mult se respectă aceste norme și standarde, e bine, diferența de competitivitate între Uniunea Europeană și țările terțe s-a redus și se reduce treptat. Bineînțeles, din păcate, Organizația Mondială a Sănătății în acordurile sale nu uh, stipulează clar recunoașterea normelor uh, bunăstării animale și nu sunt menționate în acordurile SPS. Câteva elemente ale acordurilor TBT și uh, a reglementărilor GATT ne-au permis recent în cadrul întâlnirii între Uniunea Europeană și Canada cu privire la unele uh, produse din focă, au permis pentru prima dată OM, OMS-ului să se pronunțe asupra unui subiect care avea o legătură cu bunăstarea animale. Era vorba de metodele de sacrificare a focilor în Canada. Deci, pentru prima dată, iată, s-a făcut acest lucru, deci uh, a, avut loc această evoluție notabilă. OMS-ul um, a luat o hotărâre, o decizie privind aceste chestii. Iată care este situația la ora actuală. Suntem totuși departe de un acord uh, în unanimitate la OMC, OMS pentru a merge mai departe în ceea ce privește recunoașterea normelor bunăstării animalelor. Dar putem spune că normele uh, adoptate de cele 180 de state membre sunt folosite de toți, de către toți negociatorii în cadrul negocierilor bilaterale cu privire la acordurile comerciale. Acestea sunt uh, baza discuțiilor. Adesea, evoluează în timpul negocierilor, se fac um, compromisuri, dar au devenit uh, o uh, bază um, solidă a negocierilor uh, um, tratatelor bilaterale. Un alt exemplu este sunt băncile de vaccinuri regionale pentru, împotriva turbării care Uh, care uh, um, ucide uh, foarte multe persoane în lumea întreagă. Um, pesta micilor, micilor rumegătoare și febra asoasă pe care o cunoașteți foarte bine. Aceste, aceste bănci de vaccinuri ne permit să avem vaccine de calitate pentru Uh, a, pentru a ne asigura că acestea funcționează cum trebuie și sunt disponibile în a, uh, caz de nevoie. Aceste bănci ne permit fie să le oferim gratuit țărilor sărace sau să autorizăm uh, cumpărarea unui vaccin de înaltă calitate de către operatorii care doresc să deruleze campanii în anumite țări. Iar Uniunea Europeană își aduce contribuția în ceea ce privește crearea uh, și uh, funcționarea acestor bănci în anumite condiții. O să revin la acest lucru. Acum uh, vreau să vă spun care sunt avantajele celor acțiunilor noastre pentru Uniunea Europeană. Vreau să vă dau câteva exemple aici. În primul rând, acțiunile noastre vor să protejeze teritoriul Uniunii Europene uh, alături de FAO, avem programe mondiale de eradicare a bolilor. Am eradicat pesta bovină, de pildă, care afectase Europa în secolul trecut grav. Acum ne ocupăm la uh, control progresiv al febrei aftoase. Ne ocupăm uh, de eradicarea turbării la câini și uh, la eradicarea pestei micilor rumegătoare, care este uh, următorul candidat la eradicare după, pest, după pesta bovină. Ne ocupăm și de eh, riscurile biologice accidentale și intenționate eh, legate de bioterorism. De pildă, am organizat la Paris în iunie o conferință mondială foarte mare care a adus la oaltă servicii de siguranță și serviciile de sănătate și veterinare pentru a întemeia programe comune pentru combaterea riscurilor bioterorismului folosesc micro, micro, microbi de origine animală. Avem și programe cu Banca Mondială pentru a sprijini uh, acțiunile noastre în Sahel, de pildă, fiindcă populația de acolo care nu este sprijinită reprezintă victime neputincioase în fața recrutării extremiștilor. Noi dorim uh, să le să sprijinim aceste populații, fiindcă aceasta este o acțiune esențială de prevenire a terorismului și pentru a garanta că teritoriile sunt, uh, uh, sunt folosite, nu vor cădea pe mâna infractorilor. Vrem să propunem Uniunii Europene și acțiuni pentru prevenirea Ebola, oferind o cartografiere a virusului în Africa, uh, prezența virusului în sălbăticie pentru a putea vaccina uh, populația care este în situație de risc în aceste zone, în zonul acestor uh, zone. Am vorbit despre rolul nostru în ceea ce privește înlesnirea comerțului, datorită normelor noastre care sunt aplicate, în principiu de toate statele membre. Vreau să vă spun că Uniunea Europeană respecte, respectă, dat fiind că este una dintre uh, locurile care unde se respectă cel mai mult normele noastre și legea privind sănătatea animalelor care a fost adoptată recent nu uh, va face obiectul unui litigiu la OMS, fiindcă respectă normele organizației noastre. Și uh, aș dori ca birourile noastre de la Moscova, Kazakhstan, Bruxelles, uh, Tunisia, Nair- Tunis, Nairobi să fie puncte de sprijin pentru programe care vor aduce beneficii tuturor în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este unul dintre cele mai mari donator de fonduri prin degesante, cooperare științifică, sprijin uh, pentru formarea în lumea întreagă și mai ales în uh, țările europene, DG Comerț care ne ajută să fim uh, asociat, care își aduce contribuția la care ne, ne ajută prin prezența la uh, toate întâlnirile noastre și ne ajută să asociem țările în curs de dezvoltare la crearea de norme și ne ocup, lucrăm alături de DEFCO în ceea ce privește mm, dezvoltarea, combaterea maladiilor în Africa, Asia. Și în final vreau să vă spun că Parlamentul European a votat subvenții de 3.500.000 de euro pentru buna guvernanță a sănătății animale în Africa și pentru programe de prevenire a turbării. Bineînțeles, considerăm că asta nu este decât un început. Deci haideți să colaborăm strâns, fiindcă toată lumea are de câștigat și astfel vom proteja teritoriul Europei, vom înlesni exporturile, vom promova buna guvernanță în lume. Iar de curând noi am fost auditați de uh, o companie foarte riguroasă, companie contabilă foarte riguroasă, și ni s-au recunoscut cei șase piloni, ceea ce permite organizației noastre să aibă un statut pozitiv în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Bardzo panu dziękujemy. Rzeczywiście. Mulțumesc. Într-adevăr, în ceea ce privește bunăstarea și sănătatea animalelor, s-au spus și s-au făcut uh, uh multe în ultima vreme și asta uh, grație organizației noastre și grație dumneavoastră ca șef al instituției uh, pe care ați prezentat-o. Dragi colegi, avem cinci persoane care au solicitat să uh, intervină. Fiecare are un minut. Domnul Wojciechowski este primul. Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, este un timp de intervenție scurt. Prezentarea a fost uh, interesantă. O să încerc să fiu subcint, totuși. Ați vorbit despre greutățile de a promova uh, sănătatea animală în relațiile comerciale cu terțe țări. Poate că un argument pe care l-am putea invoca ar fi că o sănătate precară uh, a animalelor pe perioada transportului sau a sacrificării duce uh, la amenințări la adresa sănătății umane pentru că atunci când animalele sunt uh, stresate din cauza unui uh, tratament uh, prost, acest duce la probleme de țesut și de calitate a uh, cărnii. Uh, probabil că ar trebui să susținem argumentele uh, uh, uh Acum, a doua problemă. Avem uh, o problemă în România. Sper ca colegii din România să nu se supere. Uh, primim uh, scrisori care spun că un, uh, că există un număr mare de câini vagabonzi în România. Se spune că aceste animale sunt ucise cu cruzime aceasta este o problemă. Uh, este singura mea șansă de a pune în discuție această problemă. Trebuie să există un sistem de înregistrare animalelor și totuși mulți proprietari nu pot să acopere costurile acestor înregistrări. De aceea un număr mare de animale nu sunt înregistrate și nu sunt nici vaccinate. Se pare că asta presupune un risc de sănătate. Am uh, ridicat uh, acest uh, uh, punct în discuție pentru că primim multe scrisori din România. Vreau să știu dacă cunoașteți această problemă. Președintele, îmi dau seama că această temă vă este foarte dragă și ați putea vorbi mult, dar nu se poate. Doamna Aguilera, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule director. Uh, aș uh, vrea să vă mulțumesc pentru prezentare. Sănătatea, bunăstarea animalelor uh, s-a aflat ca temă pe agenda Uniunii Europene de multă vreme. Avem norme ridicate, dar prin importuri există o concurență neloială pentru că condițiile nu sunt egale. nu văd prezența sănătății animale în acordurile uh, comerciale. Uh, văd că OMC-ul nu uh, lucrează asupra acestui punct. Apoi, în legătură cu strategia privind sănătatea animalelor, aveți detalii și cum se leagă asta cu noua strategie pentru bunăstarea animalelor pentru următorii patru ani? Domnul Rope. Prezentarea dumneavoastră a fost uh, foarte interesantă și vă mulțumesc pentru asta. Aș vrea să vă spun uh, câteva uh, cuvinte în legătură cu pesta porcină clasică. Problema a fost acută în statele baltice care au această problemă uh, care ia proporții și uh, nu se atenează uh, pesta porcină clasică. Nu există rezultate palpabile până în prezent. Cum putem, după părerea noastră, să combatem această boală? a fost lansată o licitație în ceea ce privește crearea unui uh, vaccin pentru a combate această uh, boală. Care sunt prioritățile noastre în această privință? Încercăm uh, acum să abordăm și boala la mistreți. Um, mulțumesc, domnule președinte. Spune doamna Hazekamp vin dintr-o țară uh, cu uh, un, uh, un numărul cel mai mare de capete. Majoritatea sunt transportate vii în Uniunea Europeană și în afara ei. Deci există unele riscuri asociate, cum ar fi boli noi la cea de-a treia conferință globală privind uh, sănătatea și bunăstarea animală uh, organizată deci de OE la uh, Kuala Lumpur uh, au fost discutate strategii la nivel uh, mondial. Un, nu s-a spus că Uh, Uniunea Europeană va veni cu o nouă strategie. Ce ne puteți spune despre asta? Domnul Aghiu, mulțumesc, domnule președinte. La începutul prezentării am um, auzit că uh, oaspetele nostru uh, este în favoarea uh, vaccinării. În uh, 2001 și 2005 am în 2001, spune vorbitorul, am avut uh, Uh, febră aftoasă și am uh, reușit uh, să să o eliminăm altfel decât prin vaccinare. În legătură cu România, într-adevăr, există câini vagabonzi. Se pare că 22% dintre aceștia au rabie. Ce credeți că trebuie făcut în această privință? Pentru că libera uh, circulație a persoanelor, rabia fiind o boală zoonotică, am putea să uh, vedem această boală răspândită și uh, în Regatul Unit. Toți acești câini trebuie să fie eliminați. Domnul Danta. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc domnului Valan, nu numai pentru prezentarea sa, ci și pentru acțiunile sale, pentru că uh, faptul că a fost uh, atât de multă vreme în uh, fruntea OIE a dat o pondere internațională acestei organizații care a contribuit în mare măsură Uh, la promovarea bunăstării și sănătății animale și trebuie să-l felicităm. Uh, am o întrebare. Puteți să ne spuneți în câteva cuvinte cum uh, schimbările climatice sporesc riscul la adresa sănătății vitelor din Europa, șeptelui din Europa? Doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că ați venit în rândul nostru și îmi pare rău că a trebuit să particip la o altă uh, întâlnire. Uh, rolul uh, profesiei veterinare în ceea ce privește sănătatea uh, șeptelului, îngrijorările că uh, numărul veterinarilor oficiali în multe state a uh, scăzut. Este o problemă uh, Uh, în multe state membre, care este impactul asupra sănătății și bunăstării animale. Apoi, disponibilitatea medicamentelor și a vaccinurilor și cercetările. Uh, ce acțiuni trebuie să întreprindem pentru ca să se facă investiții uh, în acest domeniu? Două întrebări în legătură cu două boli, uh, virusul Schmellenberg, care este uh, stadiul, pentru că există niște decalaje. A apărut uh, în Irlanda, a dispărut acest virus și nimeni nu înțelege și boala Unions și impactul asupra sănătății umane. În ceea ce privește animalele sălbatice, uh, există o problemă la nivel, al la nivel de populație. Dinamicile sunt diferite, însă stabilitatea biologică este oricum amenințată. Puteți uh, să faceți un comentariu pe această în această privință? În ceea ce privește impactul asupra sănătății animale și amenințarea, este adevărat că în anumite împrejurări, atunci când vorbim de aceste boli, sunt uh, uh, E vorba de uh, schimbări care le fac uh, mai uh, fragile și asta poate să creeze probleme de sănătate publică, însă putem să uh, minimalizăm acest risc prin inspectarea cărnii a produselor. Știți că textele privind legislația veterinară în Uniunea Europeană uh, impun controle stricte privind uh, produsele destinate consumatorilor. Acest lucru poate să fie utilizat pentru a preveni aceste riscuri. Din păcate, aș spune, faptul că OMC-ul nu recunoaște în acordurile comerciale normele referitoare la, sănătate, la bunăstarea animalelor, în afara excepțiilor pe care le-am uh, semnalat recent, poate să ducă la uh, litigii comerciale. Deci, uh, strategia noastră este să convingem toți decidenții publici atunci când discută acorduri bilaterale să introducă bunăstarea animală în acordurile bilaterale și să folosească uh, ca baza de discuții normele OIE. Este cea mai, cea mai bună armă pe care am identificat-o. Dar mai există una, influența uh, populațiilor din uh, țările terțe asupra propriilor guverne și asistăm la evoluții foarte rapide. Pot să dau exemplul Chinei, care este o țară unde nu existau norme privind bunăstarea animale cu 10 ani în urmă, uh, China adoptă acum măsuri tot mai riguroase în ceea ce privește uh, bunăstarea animală și nu este singura țară care face acest lucru. Este o uh, evoluție uh, mondială, ceea ce ne încurajează. Avem un dialog permanent cu organizațiile neguvernamentale privind bunăstarea animalelor, eu mă refer la ONG-urile moderate, nu la cele extremiste, avem o legătură cu acestea și uh, lucrăm împreună pentru a face ca lucrurile să se miște în această privință. Acest lucru se face în beneficiul țărilor Uniunii Europene, pentru că Uniunea Europeană are una dintre legislațiile cele mai constrângătoare în momentul de față. În ceea ce privește ă, caprele, ă, e o problemă în Balcani și avem o susținere din partea ă, Digi Sănătate pentru a organiza exerciții de formare în țările balcanice și avem suportul autorităților. Avem norme OEP. să combatem uh, rabia. E adevărat că în anumite cazuri, utilizând norme care permit uh, pot să elimine acești uh, câini, mai ales uh, având în vedere Uh, riscul de rabie. Acest uh, lucru se face uh, însă cu respectarea normelor mondiale. Populația câinilor vagabonzi poate fi redusă prevenind înmulțirea acestora. Mulțumim Uniunii Europene pentru sprijinul acordat Uh, în formarea uh, la nivelul uh, țărilor balcanice. În ceea ce privește o strategie mondială privind bunăstarea animală, la Kuala Lumpur s-a votat o recomandare pentru adoptarea unei astfel de strategii, de aceea am menționat în prezentarea mea că va avea loc o conferință mondială privind bunăstarea animală la Guadalajara Uh, în Mexic în decembrie 2016, unde țărilor participante li se va propune adoptarea acestei strategii și, desigur, Uniunea Europeană este uh, asociată la discuțiile prealabile. În ceea ce privește pesta porcină africană, din păcate, nu există vaccin pentru această boală, pe de-o parte, iar pe de altă parte este o boală uh, legată de fauna uh, sălbatică. Mistreții joacă un rol important în răspândirea acestei boli. Aș vrea să fac câteva observații. În primul rând, pesta porcină africană a lovit Spania și Portugalia cu vreo 20 de ani în urmă și în ciuda faptului că nu exista vaccin, în ciuda faptului că existau mulți uh, mistreți acolo, Spania și Portugalia au reușit să scape de această uh, boală și sunt indemne de pesta porcină uh, africană în momentul de față, ceea ce le permite să exporte minunatul lor hamon în restul lumii. Ce putem să recomandăm? În primul rând, gestionarea populațiilor uh, de mistreți trebuie să se facă în mod adecvat. Uh, faptul că se sacrifică în mod uh, masiv duce la evadarea mistreților din zonele unde se află către alte zone și acolo ei răspundesc boala atunci când sunt prea numeroase populațiile uh, se contaminează, deci trebuie să ajungem la un echilibru și trebuie să ajungem la un acord cu vânătorii. Am uh, organizat în luna iunie un uh, seminar cu reprezentanții vânătorilor, federațiilor naționale de vânători și serviciile veterinare pentru a vedea cum putem să îmbunătățim colaborarea între aceste două entități. Și am văzut că în unele țări eh, organizațiile, asociațiile de vânători nici măcar nu vorbeau unele cu celelalte. Deci eh, trebuie să se investească foarte mult în cercetare pentru a crea un eh, vaccin contra peste porcine africane, însă va costa foarte mult unde există porcine se aplică măsuri de biosecuritate, avem norme, iar țările trebuie să aplice aceste norme de biosecuritate, chiar dacă acest lucru este costisitor. O să închei curând în ceea ce privește legătura între noile boli și schimbările climatice, faptul că iernile sunt mai blânde Uh, permite uh, vectorilor, țânțarilor, de pildă, uh, muștelor să transmite aceste boli, în vreme ce înainte erau distruși germenii prin hibernare. Faptul că iernile sunt blânzi duc acum la o creștere a numărului de cazuri. Suntem foarte preocupați de faptul că profesiunea ă, veterinarilor ă, nu mai este răspândită în zonele izolate, în zonele muntoase, în zonele foarte friguroase. Deci guvernul trebuie să ia măsuri pentru a îi stimula pe veterinar să meargă și în aceste zone. Este esențial, esențial pentru uh, toți. Unele Uh, state uh, plătesc bine pe acești veterinari uh, pentru a merge în aceste zone mai puțin atractive. Animalele sălbatice. Sigur, nu e bine să le lăsăm să prolifereze. Pe de altă parte, nici nu trebuie să devină tot mai rare. Trebuie să găsim un echilibru, iar acest lucru se face cu acorduri sau prin acorduri cu asociațiile de vânători care pot să ajute guvernele. Mulțumesc! Mulțumesc! Vreau să vă mulțumesc și să-mi exprim recunoștința pentru ceea ce face organizația pe care o conduceți și uh, ceea ce faceți dumneavoastră personal. personal. Domnul uh, Danta a menționat uh, acest lucru. Trebuie să vă, mulțumăm, uh, pe, să vă mulțumim pentru activitatea dumneavoastră. Dragi colegi, acum trecem la uh, punctul Uh, următor de pe ordinea de zi, descărcarea de gestiune 2014. Avem uh, un raport uh, al domnului Sani. Uneori vedem că nu se înțelege caracterul specific al agriculturii. Mai ales că discutăm, discutăm în continuare uh, uh, politica agricolă comună uh, zilele acestea. O să-i dau cuvântul domnului Sani. Vă rog să fiți succint. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că ceea ce ați spus este îndreptățit și totuși sper că Parlamentul și prin Parlament toate cele organisme vor înțelege mai bine uh, situația agriculturii uh, europene. Aș vrea să raportez acestei comisii că uh, activitatea pe marginea uh, dosarului de descărcare de gestiune uh, a continuat și vreau să mulțumesc uh, pentru sugestiile făcute uh, unui număr mare de colegi în special uh, doamnei Cutar, care este în spatele meu, a fost uh, un adevărat uh, motor uh, al acestei activități. Avem un raport deja al Curții de Conturi și am avut prin acest raport o altă perspectivă a performanței noastre. Aș vrea să parcurg uh, trei uh, puncte. Cred că aveți cu toții proiectul uh, de aviz în toate limbile. Deci, primul aspect se referă la alineatul 6, care se referă la ecocondiționalitate. Aș dori să întreb Comisia dacă ar putea să dea un răspuns unei dileme. Greșelile din ecocondiționalitate, cum ar fi uh, uh, declarația care nu s-a făcut la timp a mișcărilor de animale, deci dacă astfel de greșeli nu afectează eligibilitatea. Uh, uh, apropo, sunt de acord, dar în dar în felul acesta uh, rata uh, de eroare a ecocondiționalității, dacă ar fi uh, scăzută din rata generală, ea ar fi la 2% din FEGA și 6% din Fondul pentru Dezvoltare Rurală, ceea ce ar fi o îmbunătățire apreciabilă în comparație cu anii anteriori. Acesta a fost primul punct. Al doilea punct se referă la alineatul 10 și aici aș invita Curtea de Conturi să explice uh, orientarea către performanță atunci când e vorba de cheltuielile în agricultură. Aș vrea să subliniez alineatul 13 care Uh, cere statelor membre să opereze o simplificare în dezvoltarea rurală. Cred că acesta este unul dintre principalele obstacole în calea investițiilor în zonele rurale. Prin urmare, statele membre și uh, Comisia trebuie să aibă în vedere o reducere masivă a complexității, lucru care este solicitat și în alineatul 14. 14. Al patrulea aspect este legat de Uh, alineatul 16, să existe norme comparabile în ceea ce privește țintele și performanța. Uh, unii sunt reticenți în a institui astfel de norme. Uh, sunt sigur că dacă nu putem să comparăm lucrurile, nu putem să avem o evaluare a performanței. Trecem acum la alineatul 23, unde cerem o actualizare a oricărei îmbunătățiri în ceea ce privește conformitatea. Și 6, un punct separat, aș dori să știu dacă uh, dacă comisia poate să spună dacă informațiile par sunt uh, complete. Acest uh, lucru este indicat și în alinatul 24. Și ca un ultim punct, există o uh, incoerență între abordările anuale și multianuale din alinatul 25. Prin urmare, Curtea este rugată să ne informeze cum va face, cum va elabora o metodologie de analiză multianuală. Acestea sunt uh, chestiunile cele mai pertinente pe care am dorit să le ridic în discuție în momentul acesta și m-aș bucura să aud comentarii, observații din uh, partea acestei comisii, din partea membrilor acestei comisii. Vă mulțumesc foarte mult! Am discutat deja această temă anterior, deci vă uh, Uh, v-aș fi recunoscător dacă veți vorbi succint. Că tiene como vicepresidente el señor... Doamna Heranz Garcia. Vicepreședintele Carsel este în uh, Luxemburg astăzi la întâlnirea COSAC și mi-a cerut să îl înlocuiesc uh, în astăzi, cu ocazia acestui schimb de opinii. În primul rând, îi transmită domnului Șani uh, mulțumiri pentru activitatea dumnealui. Are dreptate să insistă asupra impactului social al politicii agricole comune în zonele rurale ale, Un- ale Uniunii Europene și raportorul din umbra al PP-ului salută reducerea ratei de, de eroare între 2012 și 2014, lucru important mai ales pentru că um, anul 2014 a fost ultimul an de tranziție între vechiul cadru financiar multianual 2007-2014 și noul cadru financiar uh, multianual și, într-adevăr, este de acord cu necesitatea de a schimba um, metodologia de analiză pentru a ajunge la o analiză mai degrabă multianuală. adresează înapoi statelor membre de a reduce neconform, neconformitatea atunci când vine vorba de plățile uh, directe. Am înțeles că și comisarul Hogan își dorește un proces de măsuri simplificate însă vom avea nevoie de măsuri de control suplimentare pentru că în anul 2016 rata de eroare să scadă sub 2%. Uh, Politica agricolă comună, într-adevăr, ar trebui să fie mai simplificată și vor fi depuse mai multe amendamente în uh, următoarele zile. Um, multe dintre acelea se vor referi la măsurile administrative și la complexitatea includerii ecocondiționalității. Domnul Selimovic are cuvântul. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru proiectul de aviz. Noi considerăm că um, punctele esențiale ale acestui proiect sunt bune, suntem de acord cu ele, cu toate acestea, avem câteva remarci. Din punctul nostru de vedere, avem nevoie de un proiect de aviz care să ceară rezultate concrete, care să permită controlarea fraudei și să reducă la minim rata de eroare. Noi suntem Comisia pentru Agricultură și această idee că la Comisia Agri să cheltuiesc foarte mulți uh, bani ar trebui să ne determine să redactăm un aviz foarte concis și, din acest punct de vedere, vom depune câteva amendamente care nu vor schimba structura proiectului de aviz, dar vor uh, asigura o formulare cât mai concisă. Vă mulțumesc, domnul președinte, și cred că nu doar directorul adjunct din partea Comisiei Europene este prezent, ci întreaga comisie întreaga echipă din partea comisiei este prezentă. Ne bucură acest uh, lucru. Vă mulțumesc și dau cuvântul uh, uh, directorului. Vă mulțumesc, domnule președinte. În numele serviciilor Comisiei Europene, aș dori să salut și eu proiectul de aviz redactat de raportor, care acoperă cele mai importante chestiuni în contextul descărcării de gestiune. Aș dori să mă refer pe scurt la raportul Curții Europene de Conturi, care, din punctul nostru de vedere, este unul um, care ne încurajează din două motive. În primul rând, vedem că există o tendință de reducere a ratelor de eroare uh, atât la primul cât și la al doilea pilon. În plus, am luat notă de evaluarea generală pozitivă Uh, exprimată de Curtea de Conturi vis-a-vis -vis de gestionarea um, Comisiei Europene și vis-a-vis -vis de colaborarea Comisiei Europene um, cu statele membre, astfel încât plățile uh, pe suprafață să fie mai uh, solidă. Raportorul s-a referit la câteva chestiuni la care aș dori să răspund. În ceea ce privește ecocondiționalitatea, este adevărat și este o decizie pe care ați luat-o uh, Uh, dumneavoastră când ați reformat politica agricolă comună, care se regăsește în regulamentul uh, orizontal. Um, aceste, aceste elemente care țin de ecocondiționalitate nu ar trebui să se regăsească în calcularea um, ratei de eroare. Și Curtea de Conturi se îndreaptă în aceeași direcție și a anunțat că din anul uh, financiar 2015 nu va mai calcula elementele care țin de ecocondiționalitate în rata de eroare. Acest lucru ar însemna că pe 2014 am avea o rată de eroare la primul pilon de 2,2%, ceea ce este foarte apro- o rată de, de, de eroare foarte apropiată de uh, pragul de semnif- semnificativ de 2%, care este Sfântul Graal pe care îl urmărim uh, cu toții în uh, acest domeniu de politici. Uh, fără, din nou, dacă am scoate condiționalitatea și la al doilea pilon am ajunge la o rată de, la de 6%, la, la sută, ceea ce ar însemna o îmbunătățire față de rata de eroare de 7,9% din anul anterior. În ceea ce privește simplificarea în domeniul dezvoltării rurale, vă pot asigura și comisarul Hogan este hotărât să lucreze în acest sens, însă vă rog să înțelegeți faptul că în acest moment Direcția Generală Agri tocmai încheie procesul de aprobare a celor 118 de programe de dezvoltare rurală și că activitățile de simplificare pot demara abia după ce toate aceste programe au fost aprobate Tocmai uh, lucrăm la aprobarea ultimelor programe și foarte probabil până la sfârșitul acestui an toate programele vor fi aprobate. În același timp, vă pot transmite faptul că Comisia a creat un uh, grup de experți condus de, de fostul comisar domnul Sim Calas, care va analiza eh, nu doar simplificarea Fondului European de Dezvoltare Rurală, dar toate fondurile europene de eh, structurale și de investiții și preconizăm că rezultatele acestui grup de lucru de experți eh, vor, vor fi făcute publice pe parcursul anului 2016. Raportorul a spus că evaluarea performanței programelor noastre este posibilă la nivel uh, european doar dacă aceleași standarde sunt respectate de toate statele membre. Tocmai de aceea, în uh, noua politică agricolă comună am instaurat un nou cadru de evaluare cu indicatori comuni uh, referitori la rezultate care sunt folosiți atât de Comisia Europeană cât și de statele membre și sperăm că de această dată vom avea o bază mult mai solidă pentru a măsura performanța în PAC. Raportorul ne-a adresat o întrebare referitoare la IPART. Din păcate nu vă pot oferi toate detaliile necesare astăzi, însă uh, vă asigur că o să vă transmit un uh, răspuns uh, în scris Uh, astfel încât uh, raportorul să poată uh, folosi aceste informații. În final, aș dori să vă spun că suntem de acord cu părerile raportorului reflectate în acest proiect de aviz, și anume măsurarea performanței în politica agricolă comună într-un mod anual nu nu funcționează foarte, foarte bine pentru că investițiile făcute în acest domeniu um, ajung la o maturitate peste câțiva ani, uneori chiar peste un deceniu. Tocmai de aceea am început să raportăm performanța PAC într-o perspectivă mai lungă de timp, ceea ce cred că ne va oferi o imagine mult mai precisă a rezultatelor PAC și a listei de rezultate a PAC, tocmai pentru a înțelege unde trebuie să îmbunătățim activitățile noastre. În rezumat, proiectul de aviz din punctul de vedere a Comisiei Europene este un, este un punct de plecare foarte bun pentru a înțelege cât mai bine uh, modul în care a fost uh, cheltuită, fondurile în PAC, uh, politica agricolă comune în anul 2014 și vă vom sta în continuare la uh, dispoziție dacă aveți nevoie de informații din partea noastră. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Dau din nou cuvântul raportorului, vă rog să fiți cât mai succinți. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și colegilor mei pentru contribuțiile lor. Aș dori să mai fac câteva precizări, mai ales în urma intervențiilor la care am asistat. Cred că Uniunea Europeană poate fi mândră de politica agricolă comună pe care a creat-o în ultimele decenii. De ce spun acest lucru? În ciuda tuturor controverselor existente, este o poveste de succes. Pentru că dacă este să ne uităm în jur, pe celelalte continente, putem să vedem o Europa diferită față de Europa existentă la începuturile politicii agricole comune, care a este de alminteri nu doar cea mai veche, dar și cea mai uh, detaliată politică a Uniunii Europene. Și aici discutăm despre eforturile suplimentare necesare care să ducă la o mai bună performanță acestei politici. Și tendințele care reies mie mi se par a fi foarte bune. Sunt de acord că acest proiect de aviz pe care l-am uh, propus este un, uh, o bază, o temelie pentru activitatea comisiei noastre și din acest punct de vedere aș dori să lansez o invitație tuturor colegilor noștri și în această lumină m-a bucurat foarte mult uh, intervenția colegului nostru Salimovic. chiar vă încurajez să veniți cu orice fel de propuneri. Nu, mi-aș dori ca această comisie să nu înțeleagă uh, despre ce discutăm. Există, un, există proiectul de uh, raport care nu poate fi înțeles dacă nu discutăm și acest proiect de aviz. Cred că ne aflăm pe calea bună dacă ne vom concentra asupra a trei puncte principale. Și anume, cum putem controla uh, cheltuielile? Pentru că suntem datori în fața contribuabililor europeni să ne asigurăm că aceste fonduri să fie cheltuite uh, într-un mod prudent în beneficiul celor care locuiesc în zonele rurale, în beneficiul consumatorilor și într-un mod cât mai eficace. Deci, cred că dacă vom rămâne pe această cale, acest raport va fi unul foarte bine echilibrat și cuprinzător și aș dori să manifest această intenție și aș dori să-i uh, invit pe raportorii din umbră dacă consideră că acest lucru este oportun, am putea să ne întâlnim în această săptămână, joi, în jurul uh, prânzului. Nu știu dacă au suficient timp pentru a-și, uh, verifica agenda până atunci. Oricum, vă mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră până, de până acum și aștept cu nerăbdare um, contribuții și mai detaliate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul președinte, dragi colegi, în urma acestei uh, propuneri făcute de raportor, aș dori să vă aduc aminte că amendamentele dumneavoastră trebuie depuse, trebuie trimise până pe data de 9 decembrie urmând ca uh, proiectul de aviz să fie adoptat pe data de 25 ianuarie. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, situația actuală a negocierilor în curs din cadrul dialogului tripartit și aș propune ca fiecare raportor să ia cuvântul pentru 5 minute, și nu vom avea o dezbatere, desigur vom reveni asupra acestor teme în viitor. Din păcate, avem o întârziere atât de mare încât nu pot uh, să fac o altă propunere. Urmează mai târziu să avem o reuniune a coordonatorilor, însă aș dori să vă spun de pe acum că există o, o expoziție organizată cu ocazia Zilei Internaționale a Solurilor, această expoziție um, este organizată la etajul 3 și uh, cred că ar fi uh, foarte bine dacă cât mai mulți colegi ar uh, putea participa la această expoziție. Domnul Agniu. Aș dori să iau cuvântul în legătură cu una din temele pe care urmează să le discutăm. Sper că îmi veți acorda cel puțin un minut după intervenția uh, raportorului. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte, dar cred că nu va fi nicio problemă. Domnul Häusling uh, va avea primul cuvântul și uh, nu vă mai răpesc din timp, vă dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu am uh, nevoie de 5 minute pentru că nu am foarte multe lucruri să vă comunic. Am avut o singură Uh, un singur trilog pe parcursul președinției luxemburgheze. Mi se pare cu toate acestea că am avansat foarte, foarte bine în ziua respectivă. În primul rând am discutat principiile conform cărora urmează să, să se desfășoare uh, trilogul. Um, cel mai important este um, consolidarea, întărirea producției uh, organice în uh, Europa. Am convenit că, din punctul de vedere al, control, al controlelor, situația trebuie să se simplifice și că avem nevoie de o armonizare european, europeană, pentru că uh, acesta este un, aceasta este o deficiență actuală când vine vorba de punerea în aplicare a cadrului de reglementare uh, existent. Am discutat domeniul de aplicare, am convenit un acord din acest punct de vedere, am discutat principiile, după cum am spus, și Apoi am început să purtăm o discuție puțin mai controversată în ceea ce privește exploatațiile agricole uh, mixte. Am convenit cu toții că în, condi- în continuare aceste tipuri de exploatații agricole vor vor, uh, își, își vor, vor exista în continuare, însă trebuie să facem o diferență foarte clară între acestea și cele uh, organice. Am atins și tema controlelor și toți, toată lumea este de acord că avem nevoie de, de aceste controle. Dincolo de, de regulamentul uh, orizontal, deci trebuie să facem o trimitere asupra faptului că aceste controle trebuie să fie uh, reglementate într-un fel prin acest uh, regulament privind producția organică și etichetarea produselor organice. Apoi am discutat și regulile de import. Ne dorim să ajungem la un grad de conformitate pentru aceste importuri. Acesta este obiectivul pe care ni-l dorim ca bază de plecare, însă pentru foarte multe importuri avem nevoie de derogări și trebuie să discutăm cu Comisia Europeană despre toate aceste derogări. Trebuie să ne asigurăm că uh, importurile mm, vor ajunge în continuare pe piața europeană. Pe data de 9 vom avea al doilea uh, trilog și sper că vom uh, progresa la fel de mult cât am făcut-o pe, cu ocazia primului trilog astfel încât am speranța că în următoarele șase luni vom putea încheia acest dosar. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnul Domta are acum cuvântul. Merci, Monsieur le Président. Alors, sur... Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește acest dosar, am avut un prim dialog tripartit. Lucrurile sunt mai speciale, fiindcă, iată, Parlamentul și-a adoptat poziția înaintea Consiliului, mult mod ciudat. Iar uh, în redactarea amendamentelor, Consiliul a ținut cont de propunerile Parlamentului, dat fiind că suntem pe aceeași lungime de undă politică, dorind să protejăm uh, rasele uh, în pe cale de dispariție și uh, mai ales uh, măsuri în sectorul uh, cabalin. Măsurile s-au referit la organizarea sectorului, reguli privind gestionarea aspectelor genealogice, evaluările genetice și așa mai departe. Aspectele orizontale, cum ar fi derogările pentru rase rare și actele delegate și se referă la actele delegate și de execuție se pune în aplicare. Deci 90% din aspecte au fost uh, soluționate, mai există câteva aspecte, cum ar fi obligativitatea sau lipsa acesteia de a reglementa programele de selecționare pentru ca acestea să fie puse în aplicare și aici uh, cred că vom avea um, probleme de subsidiaritate care trebuie să fie soluționate motivele de refuz rogatorii al programului de selecție, unde se dorește un echilibru între uh, nevoia de a nu fragmenta gestionarea raselor pure între două operatori care nu se coordonează și, care, și unde nu s-ar respecta aspectele esențiale al unui principal care de sarcini și uh, asta cu respectarea comerțului la nivel uh, interior. Cred că cred că se va da bătălia privind actele de Uh, punerea în aplicare și actele delegate până în dialogul tripart, până în cel din urmă dialog tripartit. Au avut loc reuniuni tehnice care ne-au permis să obținem progres privind aceste aspecte care au rămas pendinte după primul dialog tripartit. Dialogul tripartit ar trebui să ne permită să avansăm prin ceea ce privește controle oficiale și controle comisiei și comerțul internațional, aș dori să vă subliniez că textul Consiliului este bun din punct de vedere juridic și că poziția Parlamentului a fost avută în vedere în linii mari. În ceea ce privește controlele oficiale, este important să se asigure controlele oficiale și controlul calității în mod transparent, uh, fără ca acestea să fie excesive în sectorul selecției uh, gestionării animale, vreau să vă spun că este important să se coopereze administrativ în caz de fraudă și cu Comisia Europeană. Iar în cele din urmă vreau să subliniez că acest sector uh, nu este la fel de sensibil ca sectorul agroalimentar, de uh, unde s-a copiat capitolul cu privire la controle și am modificat puțin reglementările Comisiei cu pe baza propunerilor comisiei, Consiliului și uh, respectând uh, spiritul înțelegerii noastre. Iată câteva elemente despre aceste negocieri. Vă mulțumesc! Pani poseł Encia McIntyre, bardzo proszę. Doamna McIntyre are cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă vorbesc despre progresul dialogului tripartit pentru noul regulament cu privire la uh, pesta plantelor. Și în primul rând uh, vreau să mulțumesc raportorilor din umbră care au făcut o treabă excepțională pe marginea acestui dosar și vreau să vă spun că înregistrăm uh, progres. Au avut loc 5 dialoguri tripartite până acum și mai avem programate încă două pe 8 decembrie și pe 16 decembrie. Deci sperăm să ajungem uh, la un acord din a doua lectură timpuriu înainte de finalul acestui an. Parlamentul a așa adoptat poziția încă din luna din, din aprilie 2014 iar Consiliul um, a ajuns la un acord privire la mandatul său abia în iunie anul acesta. Textul, uh, așa cum a fost el amendat de Consiliu, conține un număr foarte mare de modificări aduse propunerii Comisiei, dintre care um, unele sunt foarte importante din punct de vedere instituțional și politic. La cele cinci elocuții partite care au avut loc până acum, am discutat capitolul 1, care se referă la sfera de aplicare și la definiții. Ne-am ocupat de capitolul 2, care se referă la um, carantina pentru cazurile de peste, capitolul 3, care se referă, care, care se referă la Uh, uh, cazurile de pestă care sunt în afara zonelor de carantină în Uniunea Europeană. Ne-am, oferit, ne-am ocupat de controlul importelor din capitolul 4 și ne-am ocupat și de capitolul 5 care se referă la înregistrarea operatorilor profesionali și trasabilitatea. Trasabilitate. Uh, la celelalte două dialoguri tripartite care ne mai rămân, trebuie să ne ocupăm de articolele restante de la capitolul 6, care se referă la certificarea plantelor și produselor de plante, capitolul 7 și capitolul 8, precum și toate considerentele. Deci mai avem o uh, multă muncă de făcut. Cred că printre principalele chestiuni uh, sunt uh, modul în care trebuie să fie identificate pestele prioritare, modul în care acestea trebuie să fie uh, să fie registrate și uh, actele delegate și actele de punere în aplicare. Unul dintre domeniile unde am avut îngrijorări, anume se refera la numărul de peste prioritare. Consiliul sprijinea abordarea Comisiei în acest domeniu, și anume că acesta nu trebuie să depășească 10% din lista totală. Amendamentul 40 dorea să elimine acest, acest procent arbitrar, iar noi am negociat în această direcție, fiindcă 10% această limită, după părerea noastră, este arbitrară, este nejustificată și am considerat că limitarea priorităților ar trebui să fie făcută prin adoptarea unor criterii care uh, vor fi uh, enumerate la anexa 2. Consiliul a acceptat acum eliminarea limitei de 10%, dar negocierile cu privire la anexa 2 și criteriile incluse în aceasta nu au fost definitivate încă. În egală măsură, am, uh, ne-am ocupat și de actele de punere în aplicare versus actele delegate. Dar uh, lucrurile sunt încă problematice. Și chiar dacă am uh, ajuns la un acord, uh, într-o mare măsură, Există totuși cale lungă de bătut la nivelul negocierilor. Aș dori să mulțumesc mai ales serviciului juridic pentru tot ajutorul pe care ni l-au dat în ceea ce privește acest subiect, actele delegate și actele de punere în aplicare, și să mulțumesc experților din, uh, de la serviciul juridic pe această problemă, care ne-a fost de mare ajutor. Cred că există în continuare domenii care trebuie acoperite, dar uh, suntem cu toții optimiști că vom ajunge la un acord înainte de, de vacanța de Crăciun. Mulțumesc, domnul Agnew. Thank you very much, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Fermierii biologici eh, mi-au eh, cerut eh, să, le, să vă spun că noile reglementări din domeniu pun foarte multe probleme. După cum știți, metodele de agricole pentru, pentru Um, agricultura biologică, pentru că Suedia este o țară în care temperaturile sunt uh, foarte scăzute, uh, sunt uh, niște tehnici de suprapunere, dar aceste tehnici vor fi împiedicate în curând de către Uniunea Europeană, deci nu vor, vor da faliment pur și simplu. Nu cred că s-a ținut cont de acest lucru la nivelul dialogului tripartit. Chiar și acum, în ultimul ceas, poate am putea face ceva pentru a soluționa această problemă. Vă mulțumesc! Bardzo dziękuję. Myślę, że uwaga była konieczna. Czy jeszcze... Mulțumesc. Da, a fost o intervenție, o intervenție foarte pertinentă. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Doamna Aglera. One minute. Eh, gracias, presidente. Muy breve. Yo solo quería... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Este sunt, sunt importante informațiile pe care le-am primit privind aceste dosare. Pe mine mă interesează acest subiect și mă interesează evoluțiile în agricultura biologică. Aș dori ca ca aceste dosare să fie definitivate cât mai curând cu putință, fiindcă uh, este vorba de un lucru care afectează producătorii europeni, producătorii spanioli și reprezintă o prioritate pentru noi. Mai ales uh, ce s-a adoptat în Parlament. Se merge în direcția cea bună, da, dar mai e cale lungă de bătut. Și în ceea ce privește celelalte două dosare, și acestea sunt extrem de importante și mă bucur foarte mult că înregistrăm progres pe calea cea bună. Vă mulțumesc. Yes, thank you, Chair. Just want to under Mulțumesc, domnule președinte. Voiam să subliniez și a spus domnul Agnew. Este foarte important să fim pragmatice ceea ce privește agricultura biologică și eh, dacă solul este înghețat, da, bineînțeles, nu se poate crește nimic acolo și astfel în, în țările nordice s-a găsit o soluție pentru a rezolva acest lucru. Haideți să fie status, statusul și să fie în această directivă și în ceea ce privește sănătatea plantelor, vreau să eh, îi rog pe colegii mei să analizeze acest dosar cu mai multă atenție, fiindcă rezultatul dialogului tripartit poate să afecteze grav comerțul internațional și aș dori să Vă spun că avem uh, o legislație proastă, ar trebui să avem, bineînțeles, o strategie de mai bună reglementare, iar în forma actuală condițiile propuse în dialogurile tripartite sunt uh, alese arbitrar și pot să reprezinte riscuri grave asupra importurilor. Vă mulțumesc. Bardzo proszę. Ale on, ostatni, ostatni pan jest jedna minuta. Bardzo proszę. Vă rog, foarte subcint. Gracias, presidente. Eh, necesito solamente un minuto. Mulțumesc, domnule președinte. Da, un, un minut, nu mai mult. Eu am participat la dialogul tripartit privind pestele. Și vreau să vă reamintesc că noi suntem aici la Comisia pentru Agricultură și uh, rolul său este să-i apere pe agricultori, să ocrotească producția alimentară. În ultimele luni am asistat uh, la cazuri de peste foarte grave, unele care existau deja și altele care au pătruns din afară. Am, uh, am văzut că Xililosa a distrus măslinii. Deci uh, vedem care este realitatea pe teren, cu ce se confruntă fermierii și producătorii. Deci în acest uh, dialog tripartit tripartit, noi apărăm uh, controlele pentru a ne asigura că pestele nu distrug și nu elimină producția agricolă în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, mulțumesc pentru aceste informații cu privire, de, cu privire la dialogurile tripartite. Consider că toate uh, aspectele urgente au fost ridicate și la 12.30 vă invit la expoziția privind Anul Internațional al Solurilor. La 15 vom avea o audiere privind uh, noile tehnici de selecție vegetală, unde vom avea uh, alături de noi experți. Iar acum începe reuniunea coordonatorilor. Vă mulțumesc pentru prezență și îi rog pe numai pe coordonatori și pe persoanele autorizate să rămână în sală. Am, am încheiat ședința.